Buonasera a tutti. Cominciamo la riunione. Innanzitutto brevemente, prima di dare la parola al Presidente... Bună ziua tuturor! Înainte să-i dau cuvântul uh, domnului uh, Victor da Silva Caldeira, am câteva anunțuri despre în legătură cu deciziile pe care le-am luat azi dimineață în reuniunea coordonatorilor, cred că ați primit uh, nota, deci o să pot să mă exprim pe scurt. În primul rând, decizii cu privire la reuniunea noastră precedentă, cu privire la uh, numirea numirile pentru Curtea de Conturi. Doamna Gresle a fost uh, numită ca raportor pentru pentru acest uh, raport. Domnul Liberațchi ar trebui să fie, va fi raportorul pentru planificarea legislativă. În ceea ce privește serviciul de acțiune externă, l-am, am confirmat-o pe doamna Gresle ca raportor trebuie să așteptăm însă reacțiile comisiei cu privire la acest pachet de propuneri pe care le-am înaintat noi. Și de asemenea trebuie să așteptăm <clears throat> numirea unui raportor din partea socialiștilor. Am avut de asemenea o discuție delungată despre numirea directorului interimar, domnul Ailet, director al OLAF. Am avut o discuție îndelungată despre anunțul de post vacant pe care Comisia l-a publicat pentru recrutarea unui nou director general al Olaf. Vom continua aceste discuții la următoarea reuniune a coordonatorilor. Am adoptat programul pentru uh, vizita în Grecia 27-29 aprilie și de asemenea alte puncte pe care le veți primi. Se va trimite un document scris domnului Daf în legătură cu evaluarea audierii audierilor comisarilor, unde avem niște elemente față de care avem o poziție critică pentru următoarea reuniune, toate grupurile politice ar trebui să ne anunțe ce studii doresc pentru anul 2010. Unele dintre grupuri au făcut-o deja. Și, de asemenea, audierile pentru uh, noi membri ai Curții de Conturi trebuie să aibă loc și, de asemenea, delegațiile pentru 2011-2012 ale Comisiei pentru Control Bugetar și, de asemenea, audierile, audierea pentru cercetare. Secretariatul a trimis un e-mail, nu știu dacă ați apucat să-l citiți, a trimis un e-mail cu privire la discuțiile care au avut loc. Vom mai discuta de la 6 la 6 jumate aceste lucruri. Vom încerca așadar să încheiem reuniunea noastră, reuniunea comisiei până la 6, ca să putem discuta apoi cu coordonatorii. Am să dau acum cuvântul domnului uh, Da Silva Caldeira la punctul 19 din, uh, de pe ordinea de zi, programul de lucru pe 2010 al Curții de Conturi Europene. Domnule Caldeira, aveți cuvântul. Mr. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să prezint astăzi în fața dumneavoastră programul de lucru al Curții de Conturi pentru anul 2010, pe care îl aveți deja la dispoziție. Acest program a fost uh, întocmit de curte, ținându-se cont de mediul de audit în care curtea operează. Uniunea continuă să simtă efectele în desfășurarea ale crizei economice și financiare și se confruntă cu o perioadă care îi uh, pune la încercare guvernanța economică. Guvernele statelor membre încearcă să reducă peste tot cheltuielile. Obiectivul este să atingem mai multe rezultate cu mai puține mijloace. În acest moment, instituțiile europene trec printr-o perioadă de reînnoire. Avem un nou parlament, un nou tratat și o nouă comisie. Aceste evoluții vor aduce mai multe șanse de ameliorare a managementului financiar al Uniunii Europene. Și printre acestea se numără reviz revizuirea planificată a regulamentului financiar, revizuirea bugetului și pregătirile pentru cadrul financiar care începe în 2014. 2010 va fi un an de reînnoire și pentru curte, deoarece urmează să adoptăm noi un nou regulament de procedură după ce, au fost aprobate, după ce acesta a fost aprobat ieri de Consiliu și de asemenea vom primi mai mulți noi membri. Programul de lucru pe 2010 al curții include multe sarcini relevante pentru susținerea principalilor actori responsabili de managementul și supervizarea fondurilor europene pentru ca aceștia să poată profita de ocazie și să pună în practică schimbarea. Acest program a fost pregătit în conformitate cu obiectivele strategiei curții pentru 2009-2012 pe care vi le-am prezentat anul trecut și care sunt în continuare relevante. Obiectivele strategice ale curții sunt maximizarea impactului global al auditelor și creșterea eficienței prin cea mai bună utilizare a resurselor. Programul de lucru subliniază prioritățile de audit ale curții, descrie rapoartele pe care intenționăm să le publicăm în 2010 și, de asemenea, nou, noile sarcini de audit pe care uh, curtea planifică să le înceapă în 2010, care vor fi uh, prezentate în anii următori în rapoarte. Curtea își revizuiește în mod regulat prioritățile de audit pentru a utiliza cât mai eficient resursele pe care le are la dispoziție. Veți vedea în programul nostru de lucru că am identificat mai multe zone de interes pentru perioada 2009-2012 și priorități specifice pentru 2010. Dintre acestea menționez creșterea și ocuparea, schimbările climatice și o Europa durabilă, Europa ca partener global și o mai bună reglementare. Curtea se va ocupa de aceste subiecte în această perioadă în întregul portofoliu al sarcinilor de audit care stau la baza rapoartelor sale anuale, rapoarte speciale și avize. Domnule președinte, o mare parte dintre resursele disponibile ale cursii, curții sunt dedicate pentru producerea rapoartelor anuale privind implementarea bugetului Uniunii Europene și a ă, fondurilor europene de dezvoltare. Aici sunt incluse rezultatele muncii de audit financiar a curții, mai ales declarația de asigurare sau DAS, privind uh, conturile Uniunii Europene. Anul trecut, raportul anual al curții a subliniat progresul făcut în reducerea nivelului global de plăți uh, în neregulă. De asemenea, s-au identificat domeniile în care nivelul de nereguli rămâne prea mare. Munca de audit pentru raportul anual 2009 este într-o fază avansată și planificarea pentru auditul anului financiar 2010 este în desfășurare. Curtea intenționează să-și dezvolte mai departe examinarea cheltuielilor uh, multianuale, acordând o atenție deosebită recuperărilor, rambursărilor și corecțiilor. Vom continua să construim raportul anual 2009 conform structurii introduse mai întâi în raportul din 2007. Astfel se poate face o comparare între ani și între grupuri de politici. Curtea recunoaște cu toate acestea că întotdeauna este uh, posibilă ameliorarea ulterioară a eficienței acestei abordări și, de asemenea, o mai mare claritate și consecvență a raportului său anual. Și în acest scop, după cum v-am spus anul trecut, Curtea a creat un think tank de, format din membrii săi, uh, ajutați de experți externi cu multă experiență, pentru a studia modurile în care Curtea poate să își dezvolte mai mult auditul financiar al bugetului Uniunii Europene, inclusiv redefinind acoperirea unor sarcini specifice. Acest think tank va, își va încheia activitatea în 2010. Mai mult, Curtea intenționează să publice anuale rapoarte rapoarte anuale pe 40 de teme specifice privind agențiile, agențiile executive, întreprinderile comune și alte organisme europene. Faptul că aceste organisme sunt în număr din ce în ce mai mare reprezintă atât un plus cât și un minus pentru managementul financiar care va necesita o supraveghere adecvată din partea Comisiei. Alegând subiectele acestor rapoarte speciale, Curtea ține cont de un număr de factori, cum ar fi riscurile, sumele de venituri și cheltuieli implicate, perioada scursă de la ultimul audit, evoluțiile ulterioare în cadrul reglementativ și operativ și interesul public și politic. În ceea ce privește programul de lucru 2010, prioritățile specifice identificate de curte sunt natura multianuală a cheltuielilor, inclusiv corecțiile forfetare și recuperările, inovarea și piața internă, capitalul uman, energia durabilă și strategia Comisiei de a simplifica cadrul reglementativ pentru uh, întreprinderi și cetățeni. În total, Curtea are intenția de a publica 20 de rapoarte speciale anul acesta. Până acum, în 2010, am publicat 4 rapoarte pe temele următoare. Educația vocațională pentru femei, asistență de preaderare pentru Turcia, asistența Uniunii Europene implementată prin Organizația Națiunilor Unite și uh, susținerea Fondului pentru Dezvoltare pentru integrarea economică regională în Africa de Est și de Vest. Avem de gând să mai publicăm încă 16 rapoarte, inclusiv cele legate de prioritățile cheie pentru anul 2010, cum ar fi procedura de purare a conturilor, recuperările în cadrul politicii agricole comune, infrastructurile de cercetare, programul Leonardo da Vinci, analiza de impact a sistemului Comisiei, un element important a politicii de a obține o mai bună reglementare. Ca parte a programului de lucru pe 2010, Curtea intenționează să demareze lucrul pe mai multe obiective, care, dintre care unele vor fi amânate și în do- vor fi continuate și în 2011, inclusiv auditarea pe subiecte cum ar fi managementul capitalului uman la comisie și măsuri pentru a reduce supra Uh, capacitatea flotei de pescuit. Un obiectiv cheie în perioada 2009-2012 este sporirea numărului uh, de rapoarte speciale și ameliorarea cal calității acestora. Mă bucur să vă spun că numărul de rapoarte a crescut deja de la 12 în 2008 la 18 în 2009. Însă curtea recunoaște că încă se mai pot uh, ameliora aceste Uh, rapoarte din punctul de vedere al calendarului. Una dintre schimbările cheie în noul regulament de procedură al curții este crearea unor camere care să ajute la procedurile de luare a deciziei în privința rapoartelor speciale. Mai mult, curtea intenționează să-și amelioreze sistemul de uh, management al calității auditului în 2010, anticipând intrarea în vigoare a noilor standarde internaționale. Pe lângă redactarea de rapoarte, Curtea emite și avize privind implicațiile financiare ale propunerilor legislative la cererea altor instituții sau, din proprie inițiativă, aduce contribuții la dialogul interinstituțional sau dezbaterea publică privind chestiuni de management financiar. La sugestia Comisiei dumneavoastră, Curtea a desfășurat în 2009 o revizuire a rapoartelor anuale și speciale pentru a sublinia pentru noua comisie care sunt, după părerea curții, principalele riscuri și provocări pentru ameliorarea managementului financiar al bugetului Uniunii Europene. Acestea au fost publicate în avizul curții 1 per 2010. Și uh, colegul meu, domnul Bonici, vă va prezenta mesajele acestui aviz astăzi. Mă bucur că președintele Barroso, în discursul său recent către Parlament, a subliniat uh, unele dintre ideile principale ale acestui aviz, arătând că noua comisie trebuie să se concentreze pe calitatea cheltuielilor, pe plusvaloarea europeană și pe eficiență. Am înțeles că domnul comisar Semeta a subliniat ieri la comisia dumneavoastră importanța de a uh, trata mai serios calitatea cheltuielilor Uniunii Europene în cadrul procedurii de descărcare. În 2010, Curtea anticipează și uh, emiterea unui aviz cu privire la uh, regulamentul financiar revizuit. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, dat fiind că cantitatea fondurilor publice scade, trebuie să se amelioreze calitatea cheltuielilor Uniunii Europene – este acum un moment de reînnoire pentru Uniunea Europeană și pentru instituțiile noastre. Tratatul de la Lisabona a consolidat rolul Parlamentului în supervizarea bugetului și a reafirmat rolul și mandatul curții ca fiind instituția de audit externă și independentă a Uniunii Europene. De aceea, Curtea așteaptă cu nerăbdare să continue cooperarea cu Comisia dumneavoastră într-un spirit de respect reciproc, sperând că vom asigura împreună uh, reforma și ameliorarea managementului financiar al Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. La ringrazio, signor Presidente, relazione. Mulțumesc, domnule pentru acest raport. Aș dori acum să știu dacă sunt intervenții. Doamna Gresle. Mulțumesc, domnule äh, muss ich sagen von zwölf auf zwanzig die sonderberichte zu erhöhen wird ihnen viel arbeit machen uns auch. ich bin mir noch nicht sicher ob ich mich darüber freuen soll. Vă mulțumesc pentru acest raport foarte cuprinzător. În orice caz, activitatea dumneavoastră este una foarte serioasă, a crescut numărul de rapoarte speciale și Uh, vreau să vă mulțumesc în numele grupului meu politic, pentru că acest lucru, uh, activitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Dar știți că mulțumirile sunt uh, o altă formă de a adresa o rugăminte, pentru că vedem că problemele nu se reduc, ci din potrivă cresc ca număr. S-a utilizat până acum modalitatea aceasta a declarațiilor de asigurare, dar problema este că avem nevoie de informații suplimentare și vreau să vă rog să găsiți modalități prin care să primim aceste informații. În domeniul agricol, de exemplu, unde dumneavoastră ați dat undă verde acum, vedem că problemele de acolo există. În Franța și în Germania există o cotă de eroare de 0,1-0,3, în alte state însă cota este de 10%. Așadar, ă, am, am dori să primim de la dumneavoastră mai multe informații cu privire la problemele din statele membre, pentru că noi considerăm că acțiunile noastre ar trebui să fie mai bine orientate pentru corectarea problemelor individuale din statele membre. Vreau să vă rog să verificați uh, în ce măsură puteți să ne remiteți aceste informații? Pentru că cifrele de la dumneavoastră sunt niște uh, uh, cifre independente și știm că putem să ne bazăm pe ele. Uitați-vă, de exemplu, situația cu Grecia și de acolo s-au primit tot felul de cifre, dar uh, eu nu știu dacă mai putem să avem încredere în, uh, în cifrele pe care le raportează vreun stat membru. De aceea vreau să vă rog să ne trimiteți informații uh, cu privire la uh, caracterul de, la măsura în care Uh, cifrele raportate de statele membre sunt fiabile sau nu, pentru că acest lucru este foarte important pentru noi. Cea de-a doua rugăminte, declarațiile naționale uh, au fost uh, um, în centrul dezbaterilor în anul acesta. Ați uh, făcut, uh, ați comunicat uh, poziția dumneavoastră cu privire la acestea și acum avem nevoie de un sistem uh, un sistem pe care să-l putem utiliza și noi, dar și statele membre. Și de aceea trebuie să ne gândim cum uh, gestionăm controlele și cum putem să includem declarațiile naționale în, uh, pentru a eficientiza controlele. Nu avem nevoie de uh, controle care să acopere toate detaliile, ci trebuie să știm uh, în ce măsură putem să ne bazăm pe aceste declarații naționale avem nevoie de o structură foarte clară pentru acestea cât mai repede, cât mai curând, uh, pentru ca ajutorul uh, Curții Europene de Conturi să fie foarte bine orientat. Uh, cum credeți că am putea să facem aceste lucruri? Ne-ați spus că putem să ne bazăm pe dumneavoastră, putem să avem încredere în dumneavoastră. Este foarte bine acest lucru, dar vreau să vă adresez o întrebare în ceea ce privește colaborarea dumneavoastră cu curții de conturi naționale. Știu că este o, um, o problemă delicată, dar vreau să vă întreb în ce măsură vedeți posibilitatea de a um, utiliza um, cooperarea dumneavoastră cu curțile de conturi naționale pentru a evalua în ce măsură declarațiile naționale sunt fiabile sau nu. Deci aveți un calendar și noi avem un calendar foarte ambițios în fața noastră uh, Uh, pentru că ideea este că avem nevoie de proceduri care să fie schimbate din punct de vedere fundamental, de niște modificări fundamentale și acest lucru nu se întâmplă peste noapte. Dar trebuie să vedem cum reușim să utilizăm noile mecanisme. Um, și o altă problemă este sistemul recuperărilor, pe care îl criticăm deja de multă vreme și ceea ce spune Curtea, Curtea de Conturi se, uh, este foarte, foarte diferit față de ceea ce ne spune Comisia. Am vorbit ieri despre uh, comisarul, um, cu comisarul pentru dezvoltare regională și uh, ni s-a spus atunci că există o, un sistem pentru recuperări care este mai bun decât cel de până acum, dar întrebarea mea este dacă dumneavoastră puteți să confirmați acest sistem și dacă el este unul fiabil. Mulțumesc. Mulțumesc, doriți să răspundeți, domnule președinte? Thank you and thank you for kind words. Mulțumesc și mulțumesc pentru felicitările adresate curții. Suntem uh, foarte bucuroși să vedem că ne recunoașteți eforturile și că ne sprijiniți. Permiteți-mi să pun patru lucruri pentru a răspunde la observațiile dumneavoastră. Uh, Încercăm să utilizăm cât mai bine resursele de care dispunem și obiectivul este să publicăm 40 de rapoarte în 2010 și am înțeles că acest lucru ar putea crea dificultăți în ceea ce privește gestionarea acestor rapoarte de-a lungul anului în comisia dumneavoastră, însă suntem deschiși să, vedem, să găsim împreună cele mai bune soluții și cele mai bune modalități de a utiliza aceste rapoarte. Suntem conștienți că este necesar să avem la dispoziție mai mult timp pentru emiterea acestor rapoarte și vom face tot ce este posibil. Pentru că intenția noastră este întotdeauna să este ca prin acele rapoarte comisia dumneavoastră să meargă dincolo de problemele pe care le poate aduce declarația de asigurare. Și ajung acum la prima dumneavoastră solicitare. Dacă am înțeles bine, întrebarea pe care ați adresat-o este, sau solicitarea este că în declarația de asigurare a curții ar trebui să existe mai multe informații privind problemele existente la nivelul statelor membre. Și opinia noastră este că împreună cu ceilalți colegi încercăm să vedem care sunt cele mai bune metode prin care să abordăm exact acele uh, puncte despre care vorbeați. Și cel mai bun mod de a furniza Parlamentului și Comisiei dumneavoastră mai multe informații, informații mai aprofundate, este tocmai prin intermediul rapoartelor noastre speciale. Aceste rapoarte uh, se referă la verificarea conturilor și vă vor aduce mai multe informații decât simplele declarații de asigurare. Bineînțeles, activitățile pe care le avem uh, împreună cu instituțiile naționale de audit și ajung acum la cealaltă întrebare pe care ați ridicat-o, activitatea noastră, deci, în acest sens, nu a fost subliniată în prezentarea mea pentru că este o sarcină continuă, permanentă. Deci nu am ce să vă spun nou în acest sens. Lucrăm împreună și uh, la inițiativa și cu sprijinul colegilor, lucrăm împreună în cadrul unui comitet de contact pentru a ajunge la o abordare comună privind declarațiile de asigurare. Și în al doilea rând, și acest lucru va face posibil ca toate instituțiile naționale care doresc să lucreze pe acest model, bineînțeles conform propriilor lor programe și inițiative, dar important este să utilizăm această abordare comună să ne fondăm activitățile pe aceleași obiective și atunci va fi mai ușor și pentru Curtea de Conturi să consolideze acele rapoarte și să le uh, și să aibă o activitate cât mai adecvată și mai relevantă. Dar avem și alte elemente. Am căzut de acord să dezvoltăm activități concrete de audit la nivel bilateral, mai ales în domeniul agriculturii, cu instituții naționale uh, și pregătim un acord scris prin care să stabilim modalitățile specifice prin care să lucrăm pe teren, în domeniul agriculturii, împreună. Și acest lucru ar putea fi relevant pentru declarațiile de asigurare. Sigur că drumul este lung și trebuie să ne asigurăm că respectăm acțiunile instituțiilor naționale de audit, care sunt instituții independente, care depind de sistemul constituțional și care sunt uh, preocupate în principal de fondurile naționale. Deci acesta este contextul. Acum, declarațiile naționale. Este important să facem distinția între acestea, pentru că declarațiile naționale sunt furnizate de guvern sau de parlament, de institutul care este, de instituția, am ce scuze, care este responsabilă, ministrul de finanțe și este foarte clar că acestea sunt auditate de instituțiile naționale și sunt relevante în termen de rezultate ale sistemului de control intern. Dacă mergem pe conceptul pe care curtea l-a dezvoltat. Aceste declarații naționale au meritele lor și avantajele lor, dar la nivel național trebuie să fie privite la, în contextul național. Și ultima pe care am citit-o era cea a Regatului Unit, de exemplu. Și auditul a fost realizat de um, uh, instituția responsabilă de audit la nivel național și în conturi există și o linie uh, care prevede posibile recuperări. Nu spun care este suma din această linie, dar dacă există un astfel de un astfel de provizion, atunci sigur că trebuie să luăm în considerare echilibrele care se stabilesc așadar la nivel național. Aceste Declarații sunt așadar văzute la nivel național și apoi când le punem în context, trebuie văzute ca având importanță, mai ales pentru rezultatele auditului intern, controlului intern. Dacă vă referiți la declarațiile naționale care sunt elaborate de instituțiile naționale de audit conform obiectivelor stabilite, atunci vorbim despre o altă categorie de rezultate și Curtea a emis un aviz în 2007 și Curtea poate să folosească aceste declarații naționale. Și există și o a treia categorie, și anume declarațiile anuale. Și atunci valoarea lor adăugată pentru statele naționale este că aceste sinteze sunt furnizate Comisiei Europene. Și în prezent uh, revizuim regulamentul financiar tocmai pentru a vedea care este valoarea acestor sinteze, care sunt lecțiile pe care le putem învăța și cum putem profita de această experiență tocmai pentru ca sintezele să fie mai utile. Aceste sinteze anuale, repet, sunt un element al sistemului de control inter și trebuie văzute în acest cadru. Comisia este cea care este interesată de acestea. Sigur că și Curtea de Conturi are un rol în acest lanț al declarațiilor de asigurare. Însă nu cred că mai putem adăuga și alte straturi în sistemele de management și control, pentru că în unele zone există o adevărată situație de supracontrol, de supraîncărcare cu control, ceea ce contribuie într-o anumită măsură și la nivelul de nereguli pe care îl înregistrăm astăzi. Însă, ținând cont de principiul uh, Uh, avizului unic al curții, acestea sunt categoriile cu care avem de-a face. Și acum al patrulea element, sistemul de recuperare. Aici problema este fiabilitatea informațiilor, fiabilitatea datelor. Ne-ați întrebat dacă putem să vă asigurăm că aceste informații sunt fiabile. Uh, lucrăm la asta, dar nu putem înlocui comisia în propria ei activitate și mai ales nu putem înlocui, nu putem face această treabă în locul statelor membre. Sistemul funcționează prin straturi succesive și conform tratatului noului tratat trebuie să vedem cum se va transpune noua propunere în regulamentele financiare, dar este clar că uh, există dispoziții noi conform cărora bugetul este implementat de comisie și comisia este cea care este responsabilă în, colabor- în cooperare cu statele membre. Și atunci trebuie să ne întrebăm ce înseamnă acest lucru? Ce este nou? Le cerem statelor membre să aibă responsabilități suplimentare? Este o recunoaștere constituțională a unei situații de facto. Uh, dar cred că trebuie să ne întrebăm care sunt adevăratele implicații ale, acestui, ale acestei modificări a tratatului și cum vor fi ele transpuse în regulamentele financiare. Trebuie să analizăm propunerea și să uh, furnizăm uh, opinia noastră, avizul nostru și prin intermediul acestui aviz, elementele la care v-ați referit, uh, declarațiile de asigurare, sintezele anuale și sistemul de recuperare vor fi luate în considerare. Mulțumesc! Domnul Mulțumesc. Am ascultat uh, prezentarea de mai devreme și am analizat programul de lucru pentru 2010, l-am privit cu mare interes și aș dori să fac câteva observații în acest sens, mai ales în legătură cu dezbaterea pe care o avem astăzi, descărcarea de gestiune pentru 2008. Salut faptul că prioritățile pentru 2010 au fost stabilite într-un mod atât de clar. Mă bucur să văd că sunt patru, ă, cinci priorități, ceea ce înseamnă că există elemente foarte concrete, pentru că dacă am fi avut foarte multe priorități, atunci nu ar fi fost nimic concret. Și îmi place foarte mult și capitolul care se referă la noi produse, ceea ce înseamnă că dacă avem o nouă comisie și un nou Parlament European, e bine, primim o nouă ofertă din partea Curții de Conturi și sunt mai multe aspecte care decurg de aici și care se leagă de dezbaterea privind descărcarea uh, de gestiune pe 2008. Comisia Europeană critică metodologia utilizată de Curtea de uh, Conturi și aceste critici se referă mai ales la eșantionare. Nu punem acest lucru sub semnul întrebării, însă mi se pare că ar fi util să avem un schimb de vederi cu Comisia Europeană. Și acest lucru cred că ar fi important pentru noi. Pentru a auzi care sunt argumentele uh, Comisiei, chiar aici, în această incintă. și sunt conștient că metodologia, mai ales când este aplicată pe o perioadă mai lungă de timp, arată care sunt niște tendințe. Și acum să ne gândim și la riscuri. Care este marja de risc care poate fi luată de comisie? este aceeași sau este diferită ca cea din fondul de coeziune? în anumite fonduri uh, marja de risc nu este, nu este tolerată în aceeași măsură uh, și atunci cred că trebuie să facem o diferențiere între erorile justificate care sunt posibile și ce tip de riscuri este acceptabil? Domnule președinte, salut afirmația legată de analiza cheltuielilor multianuale. Ar fi foarte util dacă s-ar face referiri la statele membre și la proiecte uh, le realizate în mod specific. Și este, ar fi bine ca aceste cheltuieli să fie detaliate în cheltuieli care ar fi putut cheltu- fi cheltuite, dar nu au fost cheltuite într-o anumită perioadă de timp. Și în ceea ce privește fondurile, avem niște estimări, 7 miliarde, 14 miliarde. Și Cred că subiectele specifice pe care le abordați sunt importante, nu avem nicio îndoială, însă aș vrea să văd care este reacția dumneavoastră la ceea ce tocmai a spus doamna Grețle. Mă refer la fondurile structurale și la fondurile de coeziune și la recuperarea sumelor datorate, pentru că va trebui să facem o analiză intermediară uh, a modului în care sunt utilizate aceste fonduri. Pregătim un raport la inițiativa președintelui comisiei noastre și am dorit să putem să comparăm aceste date. De aceea v-am atras atenția asupra acestui aspect. Vă mulțumesc încă o dată pentru că participați la această dezbatere și vă mulțumesc și pentru prezentare. Și mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eh, doamna Holmeier. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule președinte al Curții de Conturi. Eu sunt nouă în Parlament și mă bucur să văd că Curtea de Conturi ajută Parlamentul în eforturile sale cu privire la controlul utilizării fondurilor europene. Um, Aș dori să vă adresez o rugăminte cu privire la activitatea dumneavoastră și la rapoartele pe care le elaborați. Am observat că există o problemă care ar trebui analizată cu mai mare atenție. Am discutat cu mai mulți colegi din mai multe grupuri politice și din alte uh, comisii. Este vorba despre așa numitul program SIS-2. Este un program legat de acordul de la Schengen uh, care este în fază de programare de vreo 8 ani de zile. În acest an uh, s-a încercat uh, lansarea acestuia după 26 de ore a clacat programul după ce s-au cheltuit miliarde de euro și prin urmare factorul de succes al acestui program este zero. Comisia uh, se așteaptă din partea noastră uh, să-i dăm undă verde pentru o nouă fază de programare a acestui uh, sistem, SIS-2, însă poziția noastră este foarte diferită de așteptările Comisiei. Am vorbit cu mulți colegi din toate grupurile politice și noi am dori urgent ca dumneavoastră, de cei de la Curtea de Conturi, să uh, analizați uh, această situație, cum s-a putut ajunge la un astfel de eșec și de asemenea să analizați și să verificați dacă au fost nereguli uh, în procesul de acordare a contractului și de asemenea dacă statele membre nu au fost suficient implicate. Uh, doar acum se vehiculează această idee, deși se lucrează la acest program de 8 ani de zile um, toți colegii mei uh, m-au rugat să vă exprim această rugăminte a noastră pentru că este o chestiune foarte complexă și este foarte clar că e nevoie de o analiză foarte serioasă a uh, acestei greșeli pentru a vedea cum putem să programăm uh, lucrurile pentru viitor. Uh, aș dori Uh, știu că uh, este o uh, solicitare pe care vă adresez așa brusc după ce dumneavoastră v-ați ocupat de raportul pe care ni l-ați prezentat, dar vă rog să luați în considerare pentru că este o chestiune importantă pentru mine și pentru mulți colegi. Mulțumesc. Dacă nu mai există alte observații, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caldeira, îi mulțumesc doamnei Holmar pentru că și eu aveam exact aceeași rugăminte, dar nu aș fi prezentat-o la fel, cu la fel de mult șarm. De aceea îi mulțumesc că a făcut-o în locul meu. Este într-adevăr o situație în care, pe de-o parte, într-adevăr, uh, a apărut uh, din senin, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că uh, nu este prima dată când eu, ca o persoană foarte practică, uh, sunt uh, confruntat cu uh, probleme tehnice ale unei baze de date imense. Comisia a gestionat-o într-un mod nefericit, să spunem așa. Situația cu care suntem confruntați acum necesită niște lămuriri din punctul meu de vedere, nimeni altcineva decât Curtea de Conturi Europene nu este în măsură să uh, aducă lumină în această, în această situație. Pentru că noi vrem să facem eforturi pentru a îmbunătăți astfel de lucruri și uh, suntem uh, oarecum aliați ai Comisiei, uh, aliați naturali atunci când vine vorba de a îi ajuta pe cei de la comisie să facă îmbunătățiri. Um, și aș dori ajutorul curții de conturi pentru ca să avem o mai bună sinergie între instituții uh, și, de asemenea, sinergie care să fie îmbunătățită pe viitor între instituții. Uh, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți deschis la rugămințile pe care le avem și vă mulțumesc și numele grupului meu politic pentru uh, activitatea extraordinară pe care uh, ați desfășurat-o până acum. Noi uh, am primit întotdeauna răspunsuri de la Curtea de Conturi la toate problemele pe care le-am uh, adresat. De asemenea, uh, am uh, găsit întotdeauna deschidere pentru discuții informale în care să uh, Um, facem schimb de opinii pentru a găsi diverse idei cu privire la îmbunătățirea problemelor uh, pe care le-am constatat. Uh, eu uh, am ajuns mai târziu și îmi cer scuze. Am fost în fața a 15 jurnaliști tineri și a trebuit să țin un discurs în fața lor pentru că erau în vizită aici și uh, le-am spus că Bine, trebuie să merg totuși la ședință, pentru că este vorba de Curtea de Conturi, un uh, aliat foarte important al nostru și activitatea dumneavoastră este foarte, foarte importantă pentru noi. Aș avea o propunere. Mă gândesc dacă uh, am putea ca în uh, cândva în toamnă, în noiembrie, când se prezintă raportul anual, dacă am putea să includem un punct în care să discutăm um, situația ultimelor 12 luni și să prezentăm curții problemele pe care noi le resimțim a fi cele mai acute. Aș dori să știu, domnule președinte Caldeira, dacă uh, vedeți posibilitatea unui astfel de schimb de opinii dacă vi s-ar părea o contribuție importantă pentru planificarea dumneavoastră anuală? Mulțumesc, doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc, domnule Caldera, pentru prezentarea dumneavoastră, care este foarte utilă. De mai mulți ani, nivelul erorilor în cheltuielile Uniunii Europene au fost justificate în temeiul complexității regulilor. S-au făcut foarte puține în toți acești ani. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. În activitatea dumneavoastră sunt sigură că vedeți multe exemple în care, de puncte în care regulile ar trebui să fie modificate. Uh, ați dori, ați fi uh, deschis uh, ideii de a publica o broșură cu toate cazurile, cu toate exemplele pe care le găsiți pentru a ajuta Comisia să facă schimbările necesare imediat, pentru că este vorba de o persistență a erorilor care uh, rămâne. Dau cuvântul pentru concluzie acum domnului Caldeira. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate întrebările și am să încerc să fiu puțin mai succint decât în prima mea intervenție. Pentru a răspunde domnului Liberațchi, aș dori să insist asupra unui singur punct pe care îl consider crucial. Curtea are o metodologie solidă definită în conformitate cu standardele internaționale. Așadar, eu consider că urmăm uh, standardele internaționale pe care le actualizăm constant și cred că metodologia noastră uh, în ceea ce privește eșantionarea sau orice alte aspecte legate de declarație de asigurare sunt, uh, uh, au fundamente solide. Sigur că suntem uh, deschiși să discutăm, să facem schimb, schimburi de opinii, dar un lucru trebuie să fie clar. Noi suntem auditorii și noi ne definim uh, abordările și metodologia conform standardelor existente. Am luat notă de preocupările dumneavoastră de această solicitare comună de asistență din partea noastră pentru a vă asigura uh, că datele uh, primite cu privire la recuperări, corecții, uh, sunt fiabile. Ne bucurăm să vă putem oferi uh, confirmarea acestor date, dar trebuie să insist că datele nu provin de la curte, ci de la autoritățile naționale și acela este nivelul la care trebuie lucrat. În măsura în care uh, putem, vom oferi confirmarea fiabilității acestor cifre. Suntem deschiși uh, oricăror uh, cerințe ale acestei comisii sau ale Parlamentului pentru uh, audituri concrete, pentru audituri specifice. Nu e prima dată și nu va fi nici ultima. Din nou, cred că este important ca aceste solicitări să fie exprimate în scris pentru a putea lua în considerare toate elementele solicitării și în funcție de disponibilitatea resurselor noastre, sigur că vom încerca să răspundem solicitării uh, cât mai repede. Cred că trebuie să ne consolidăm eforturile în continuare, să avem o reuniune anuală între membrii din această comisie care doresc să participe și membrii ai curții de conturi. Am făcut acest lucru la începutul lui septembrie în uh, anul trecut și cred că acela este momentul potrivit, din punctul meu de vedere, pentru a vedea care sunt uh, uh, elementele importante pentru membrii acestei comisii, care sunt elementele pe care credeți că ar trebui să le luăm în considerare când ne planificăm activitatea și uh, până acum am uh, făcut acest lucru Uh, avizul pe care vi-l va prezenta uh, domnul Bonici a fost uh, realizat la uh, solicitarea uh, președintelui acestei comisii, ceea ce arată că suntem uh, complet deschiși um, cerințelor, solicitărilor dumneavoastră, sigur, dacă avem uh, resursele necesare și dacă acestea uh, merg pe linia priorităților noastre. Cred că o reuniune anuală între comisie și curte ar fi o ocazie foarte bună pentru a discuta elementele importante. Și ultimul comentariu ar fi fi uh, un răspuns întrebărilor doamnei Anderson și Andreasen și domnului Liberațchi. Doamna Andreasen ne-a întrebat care sunt riscurile pe care Comisia poate să le tolereze. Curtea trebuie să uh, spună cum ar trebui diferențiate acestea. Um, doamna Andreasen a spus că Curtea ar trebui să spună ce trebuie schimbat și cum să se facă schimbările. Noi, în rapoartele noastre, dăm exemple de probleme și, de asemenea, uh, spunem ce s-ar putea face pentru a îmbunătăți lucrurile. Ce s-a făcut în domeniul recetării, de exemplu, noile reguli pentru cel de-a șaptelea program cadru pentru cercetare. Acestea au fost inspirate în anumite părți ale lor de propuneri repetate ale curții și noi uh, suntem bucuroși să vedem că recomandările noastre sunt uh, luate în considerare, dar Comisia are responsabilitatea și are uh, prerogativele în uh, activitatea de inițiativă legislativă și Parlamentul este competent în calitate de colegiuitor. Noi nu putem decât să emitem niște recomandări, să dăm niște exemple, uh, să facem niște recomandări pe care noi le considerăm a fi cele mai bune, dar responsabilitatea mai departe este în Consiliu și în Comisie și într-o oarecare măsură în statele membre, pentru că noul tratat uh, dă parlamentelor naționale noi competențe pe baza principiului subsidiarității um, în ceea ce privește propunerile Parlamentului și ale Consiliului. Noi suntem uh, bucuroși să oferim exemple. Am făcut deja lucrul acesta, dar uh, curtea nu poate să schimbe nimic de una singură. Singura putere pe care o avem noi este de a face recomandări. Și dacă acestea, uh, recomandările noastre sunt întotdeauna bazate pe dovezi foarte solide, în, din auditurile noastre, dar acțiunile care se întreprind în urma acestor recomandări sunt la latitudinea celorlalte instituții. Comisia și Consiliul și statele membre sunt cele care trebuie să ia recomandările noastre și să le dea curs pentru a îmbunătăți gestiunea financiară a Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc domnului președinte Caldeira pentru această prezentare a programului de lucru pe anul 2010 și pentru răspunsurile pe care le-a dat. Haideți să trecem acum la punctul 20 de pe ordinea de zi, avizul uh, 1 pe 2010 al Curții de Conturi cu privire la îmbunătățirea gestiunii financiare. Dau cuvântul membrului competent al Curții de Conturi, domnul Bonici. Uh, thank you, Mr. President, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna îmi face mare plăcere să vin aici și să fac un schimb de opinii cu comisia dumneavoastră. Trebuie să vă spun că, după cum a zis și domnul președinte, motivul pentru care s-a redactat acest document a fost tocmai comisia dumneavoastră. Ne-am gândit că ar trebui să oferim uh, informații din interior acestei noi comisii despre riscurile și provocările ce vizează bugetul Uniunii Europene. Am redactat un document de 70 de pagini și după aceea am încercat să-l rezumăm, asigurându-ne că va fi într-adevăr util pentru comisarii europeni și că ei nu vor primi doar un rezumat făcut de asistenții lor. Cred că mai multe provocări trebuie să fie subliniate și, bineînțeles, rezolvate. Am să încep, deci, cu această mică prezentare. După cum vedeți, din 1999, Comisia a lansat un program de reformă administrativă internă și de inițiative pentru a ameliora controlul fondurilor Uniunii Europene și de reformă a bugetului, nu vreau să intru în detalii, dar s-au făcut foarte multe de către comisie. De exemplu, rapoartele de activitate care nu se foloseau până atunci. Credem că este un sistem foarte bun, care sigur că mai poate fi ameliorat, dar este o inovație foarte importantă. Curtea a uh, raportat ameliorări în controlul intern de la comisie și o reducere globală a nivelului de eroare ceea ce este un rezultat foarte important. Însă, curtea continuă să raporteze un nivel ridicat de erori în uh, zone foarte importante ale bugetului și v-am uh, atașat aici uh, un rezumat al rezultatelor. Poate că după discuția de ieri ar fi cazul să zăbovim două minute pe acest tabel pentru că m-am trezit într-o situație destul de neplăcută. În primul rând, uitați-vă la prima coloană. Prima coloană reprezintă evaluarea noastră asupra sistemelor de supraveghere și control. Acestea sunt elementele esențiale care ne arată dacă programele funcționează sau nu. Vă rog să remarcați aici că, cu excepția a două câmpuri, și anume venituri și cheltuieli administrative care reprezintă cam 6%, restul uh, primesc clasificări parțial eficiente. Cred că trebuie să fiți de acord că foarte puține dintre sistemele de la nivelul statelor membre și nivelul Comisiei sunt eficiente. Această clasificare de parțial eficiente înseamnă că auditul nostru a constatat deficiențe în funcționare de un tip sau altul. Deci, trebuie să vă spun doar că e mult de muncă aici. Nu e vorba doar de comisie, pentru că este o gestiune partajată și 80% din fonduri intră în această gestiune, uh, intră în gestiunea statelor membre. Deci, ele ar fi trebuit să supravegheze plățile la beneficiarii finali. Și uh, mă tem că aici mai trebuie să se facă multe ameliorări. De aceea este nevoie de o acțiune comună. Nu știu în ce măsură Uh, sunt costisitoare aceste sisteme de supraveghere și control. Sigur că costă mult, dar întrebarea este dacă își merită banii. Eu cred că încă nu. Și cred că trebuie să vedem cum pot fi ameliorate aceste sisteme de supraveghere și control. Rapoartele de activitate anuale ne oferă informații din interior, parțial, Poate că trebuie să fim uh, puțin precauți ținând cont de aceste informații, pentru că uneori sunt cam prea optimiste. De exemplu, raportul nostru de anul acesta s-a uh, referit la problemele din Grecia, dacă sunt uh, justificate măsurile luate și am emis rezerve față de raportul precedent comentariul ar fi este oare avem suficiente probe pentru a lua aceste măsuri? Noi credem că raportul anual de activitate nu oferă suficiente informații. Știu că o delegație a Parlamentului va merge în Grecia. Eu cred că ar fi bine să verificăm cum se implementează sistemul Ajax, pentru că este Ehm, aceasta este una din marile greșeli ale trecutului, pentru că nu se evaluează sistemele. Putem noi să zicem orice despre rata erorii, dar dacă sistemul nu funcționează, suntem blocați. Trebuie să ne concentrăm asupra suspecților. În a doua coloană s-au făcut uh, progrese la agricultură, mai ales Sigur că acolo au apărut noi provocări, unele state membre noi au uh, apărut, care au primit sume limitate în 2008 și poate că trebuie să se pună mai mult accentul pe sistemele care operează în respectivele țări, în respectivele domenii, ca să ne asigurăm că se pot respecta regulile. În domeniul co- uh, coeziunii, cam 5% este procentul. Veți vedea că s-a vorbit și de 11%. Însă, de fapt, e vorba de cel puțin 11% în sens statistic. Deci, este mult mai mult de 5%. Avem o marjă de eroare foarte mare și uh, se pare deci că cel puțin 11% din plăți au fost făcute și nu ar fi trebuit să fie făcute. Este un rezultat foarte grav, sigur că se leagă și de fosta perioadă de programare 2000-2006. Chiar și anul acesta cam credem că cam două treimi din plăți sunt afectate pentru această perioadă de programare. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele comisiei în legătură cu această așa numită mini-DAS. Eu nu cred că ar trebui să spunem mini-DAS, pentru că este o contradicție în termeni. Este un exercițiu foarte bun. S-a efectuat o analiză, sau s-a testat noua perioadă de programare după mai 2009 ceea ce are anumite limite și poate că ar trebui să fim prudenți în legătură cu aceste rezultate. Dar noua perioadă de programare va avea, evident, credem noi, fiindcă este o perioadă diferită cu reglementări noi, însă noi credem că este încurajatoare. E greu de spus care vor fi rezultatele și nu vom putea să ne dăm seama mult timp de acum încolo. Așadar, Comisia și-a asumat inițiativa și a spus că dorește să examineze funcționarea acestei perioade. E un exercițiu bun, dar eu cred că trebuie să fim precauți. E numai uh, până în mai, e numai pentru anumite tipuri de tranzacții, pentru anumite inginerii financiare care nu sunt de fapt așa problematice, se, uh, sunt revizuite numai 15 state membre, Cred că nu trebuie deloc să ne culcăm pe laurii acestor rezultate. Trebuie să fim precauți. Ar fi foarte bine dacă acest rezultat ar fi valabil pentru întregul an. Eu aș invita Comisia să repete acest exercițiu pentru întregul an. Cu o gamă mai largă și uh, mai în profunzime ar fi un uh, punct de plecare foarte bun pentru raportul anual de activitate. De asemenea, când apar probleme în domeniul auditului, foarte des se întâmplă să se facă așa numitul focus testing, ceea ce înseamnă concentrarea pe un domeniu, concentrarea pe o țară, pe un program, depinde. Dar acest focus testing are obiectivul de a identifica problemele și poate că uh, această metodă ar fi mai bine folosită de directorii generali în rapoartele anuale de activitate. Sigur că se fac anumite lucruri, se fac anumite auditări, dar dacă apar probleme în anumite domenii, s-a făcut, de exemplu, acest exercițiu în noua perioadă de programare pentru fondurile structurale. Uh, și poate ar fi util să ne concentrăm pe probleme, astfel se vor și răspunde la unele întrebări. Uh, doamna Gresle, de exemplu, a spus că ar dori să primească din partea curții mai multe informații pe stat membru sau pe alte criterii, ceea ce e dificil pentru că noi avem resurse limitate. Însă aș vrea să spun că aceasta este o sarcină importantă pentru ca managerii să poată să aibă o privire globală asupra ceea ce se întâmplă cu țările, cu programele respective, cu domeniile respective și ce acțiuni de corecție ar fi necesare. Domeniile cu grad ridicat de neregule, ați văzut că sunt coeziunea, ajutorul extern, extinderea și într-o măsură mai mică domeniul cercetării în noua, program, în noua perioadă de programare se văd uh, ameliorări, după cum a spus și domnul Caldeira, și destul de surprinzător, dezvoltarea rurală arată anumite ameliorări. Ceea ce e bine, dar rata de eroare rămâne mare. Am încercat deci să identificăm în câteva rânduri uh, unde se găsesc cele mai multe nereguli, de exemplu cereri uh, care nu sunt eligibile, de către beneficiarii finali, o supradeclarare a costurilor, nerespectarea condițiilor de plată și probleme legate de regulile de achiziții publice. Cred că acesta este un domeniu care trebuie să fie simplificat în primul rând. Toate statele membre au reguli de privind achizițiile publice și o mare parte a bugetului se cheltuiește așa. Deci de ce nu putem aplica același lucru și la fondurile europene? aceleași reguli de achiziții publice. Cred că este ă, o problemă aici. Dacă vă uitați la domeniul fondurilor structurale, veți vedea că aici au apărut foarte multe probleme. Și două cauze principale ar fi deficiențele de a controla de către sisteme aceste riscuri la nivelul beneficiarilor finali. Și apoi, Complexitatea regulilor de eligibilitate. Sunt complexe aceste reguli, dragi colegi. Ieri, uh, ministrul din Spania a spus că uneori nu poate să simplifice prea mult pentru a nu pierde anumite elemente de direcționare a fondurilor către, surse, către destinații specifice. Pe de altă parte, eu mă întreb uneori dacă atunci când regulile sunt atât de complexe, obiectivele pot fi atinse până la urmă. Aceasta este principala dificultate. Eu cred că e mult loc de mai bine aici. Cum să reducem neregulile? După cum am spus, rapoartele anuale de activitate au nevoie de anumite ameliorări. Reprezintă o evoluție excelentă Și este foarte bine că directorii generali trebuie să uh, redacteze aceste rapoarte anuale de activitate. Însă poate se subevaluează sau se subestimează problemele. Poate uneori apar elemente prea optimiste, după cum am spus în cazul Greciei privind Ajax. Înainte de primirea rezultatelor, se ridicase rezerva, în ciuda celor întâmplate în trecut și pun de, de, de aceea întrebarea dacă este suficient. Ameliorarea mecanismelor de corecție financiară și de recuperare. S-a vorbit ieri despre estimările recuperărilor. Singurele estimări auditate sunt cele din conturile anuale. Acolo uh, sunt mențiuni mult mai amănunțite decât în trecut, ceea ce uh, limitează anumite domenii pentru că informațiile nu sunt disponibile din partea statelor membre și apare și riscul de suprapunere în anumite domenii. Eu cred în orice caz că Comisia a ameliorat informarea, însă nu știu dacă este suficient ca să ne bazăm mai mult pe aceste recuperări. Eu cred că mai este ceva drum de parcurs. Nu e vorba aici doar de comisie pentru că ei fac o treabă foarte bună, date fiind informațiile pe care le au la dispoziție. Însă, până la urmă, când uh, trebuie să se țină cont de aceste corecții și recuperări, apare un element de nesiguranță în legătură cu uh, valabilitatea acestor cifre. Eu aș cere ca cei care se ocupă de, de cifrele de la corecție și recuperare să folosească exact cifrele auditate, pentru că e foarte greu să citezi uh, alte cifre. Ieri am auzit, de exemplu, niște cifre pe care nu le mai auzisem în viața mea și nu puteam să comentez în niciun fel. Și nu, nu e înțelept. Există cifre, acelea au fost auditate, în cele din conturi, acestea sunt uh, cele mai de încredere cifre pe care le avem și uh, trebuie ameliorat întregul mecanism. Apoi, trebuie ameliorată calitatea informației privind costurile de control. Și aceasta este una dintre cele mai mari deficiențe, dragi colegi. Timp de mulți ani nu s-a acordat suficientă atenție costului controalelor. Cred că trebuie revizuit programul, actualizat și dacă costă prea mult, ah, vă rog frumos, haideți să nu spunem că ah, atâta costă și asta e. Nu e așa, se pot face foarte multe pentru a ameliora situația. Acest exercițiu privind costurile controalelor este foarte important. Și apoi um, promovarea simplificării în reformarea regulilor și reglementărilor pentru programele existente și pentru programele noi. Apoi am făcut o diagramă ca să vă faceți o idee, să vedeți despre ce vorbim. Avem o rată a erorii și două puncte de presiune. Unul este scăderea ratei de eroare prin ameliorarea sistemelor de supraveghere și control. Acesta este singurul mod de a reduce rata erorii și prin ameliorarea Ameliorarea aceasta nu presupune neapărat mai multe controle. Uneori înseamnă doar o mai bună aplicare a controlelor actuale. Comisia a arătat că se poate câștiga o mai mare eficiență, chiar și păstrând controlele existente. Costurile variază de la un domeniu la altul și acestea trebuie să fie examinate. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să se facă presiuni și mai trebuie să se facă presiuni și de la capătul celălalt, și anume o rată de recuperare ameliorată. Ceea ce provine dintr-un, dintr-o mai bună gestiune, de fapt, o mai bună aplicare, nu doar o informație mai bună, ci și, de asemenea, recuperări care să nu fie, de fapt, doar ordine de recuperare. Pentru că am o mare problemă în acest sens legată de recuperări, pentru că foarte adesea se emit ordinele de recuperare, sunt pe țeavă, ca să zicem așa, și e o mare diferență între ele și recuperările concrete. Și nu se face nicăieri distinția. Pe noi ne interesează, de fapt, recuperarea, nu uh, hârtia ordinului de recuperare. Sigur că uh, e interesant să vezi cum identifică Comisia problemele, dar de la ce se emite și până la rezultatul final este o diferență foarte mare. Și foarte multe se pot schimba pe drum. Unele proiecte pot fi retrase, înlocuite de altele. Și astfel se pot uh, pierde și ordinele de recuperare. Și aici informația circulă foarte prost. Știm că se întâmplă multe, dar care este exact suma e greu de spus. Această presiune trebuie să ducă la uh, o uh, acoperire a pierderii și reducerea riscului la un nivel tolerabil. Nu e o soluție simplă, nu spunem că se poate face peste noapte, dragi colegi. Va dura, așa s-a întâmplat peste tot. Cel puțin uh, în ultimii șase-șapte ani a durat până când a început să fie implementat Ajax, până când au început să se amelioreze sistemele de management și până la urmă toate aceste măsuri au început să aibă un impact și am văzut asta anul trecut. Deci nu e imposibil, dragi colegi. Odată ce se eh, realizează aceste lucruri, nu înseamnă că vor rămâne bătute în cuie. Uh, trebuie să fie gestionate și monitorizate, mai ales uh, uh, riscurile trebuie să fie uh, monitorizate sau statele cu risc ridicat. Asta vă spuneam adineaori despre testare bine centrată, evaluare bine centrată. Asta mm, Până acum, iată, am mai făcut încă ceva, am examinat rapoartele speciale, ca să vedem ce concluzii putem trage de aici. Aici este vorba, de fapt, de criteriul eficienței economice, menționat în tratat, care face foarte des obiectul rapoartelor. Sunt cel puțin 20 de rapoarte uh, pe care președintele a ținut să le discutăm. Din noi, din toate aceste rapoarte, am încercat să rezumăm principalele probleme. Și cred că merită să uh, discutăm puțin despre ele. Programele de cheltuieli, în general, nu uh, oferă așa numita plus valoare europeană. Concluzia este că poate ar trebui să se acorde o mai mare atenție acestui concept pentru că, până la urmă, fondurile Uniunii Europene, Europene nu trebuie să înlocuiască alte fonduri, ci trebuie să aducă ceva în plus. Trebuie să ofere o plus valoare europeană. Și trebuie să se reflecteze la acest cel. Acesta trebuie să fie obiectivul final. Este ceva foarte important, nu-i lucru mărunt. Și nu cred că s-a acordat suficientă atenție acestui subiect. Este foarte solicitant pentru manager, pentru comisie, pentru parlament, pentru consiliu, să se reorienteze ținând cont de acest element. Și de aceea l-am și inclus aici. Un alt aspect este că foarte multe dintre obiectivele programelor sunt prea vagi, neclare, prea largi și uneori se bat cap în cap. Și când la sfârșit compari obiectivele ca să vezi dacă ai atins rezultatele, te trezești că obiectivele, așa cum au fost definite, nu pot fi atinse. Apoi, o logică de intervenție neclară, care stabilește legăturile dintre activitățile finanțate și rezultatele dorite. Și apoi, criterii de eligibilitate mult prea complexe sau uh, imposibil de verificat. Am mai analizat rapoartele speciale și am remarcat toate acestea. Și încă ceva. Roluri și responsabilități neclare, mai ales în domeniile de gestiune partajată și asistență pentru dezvoltare. Deficiențe în uh, acordurile de monitorizare și evaluare, acces inadecvat la documente și la informații, în domenii de uh, gestiune comună ce implică organizații internaționale. Vreau, am să închei imediat, nu vreau să vorbesc prea mult, dar ideea este că avem nevoie de o reflexie aprofundată asupra plusvalorii europene. Și cred că Parlamentul trebuie să uh, ia în uh, calcul acest element. Ar fi un bun principiu călăuzitor. Eu știu de la Comisie, de la președintele Barroso, că acest element este unul foarte interesant. Atunci când se revizuiesc sau se creează intervenții, să se uh, privilegieze principiul clarității obiectivelor, al simplificării, al realismului, al transparenței și al responsabilității. Și, desigur, practicile Comisiei de Evaluare ex ante și uh, analize de impact trebuie să fie consolidate în continuare. Sigur că asta cere comisia și este uneori mult mai detaliat și uh, mai important decât ceea ce cer autoritățile naționale. Însă, de fapt, e vorba de fonduri europene și acest aspect este foarte important și trebuie consolidat. Revizuirea bugetară trebuie să fie încheiată și rezultatele sale să fie luate în calcul în pregătirea noului cadru financiar. Trebuie să se stabilească ca prioritate ameliorarea calității bugetării și cheltuierii, cheltuirii. cheltuirii. După cum a spus și domnul Semeta și ieri și data trecută, cred că trebuie să ne gândim foarte serios la toate acestea. Este o orientare diferită. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe facturi, ci să vedem care este rezultatul obținut și, sigur, să încercăm să-l atingem la costuri rezonabile și în mod eficient. Apoi o reglementare inteligentă, smart regulation, un termen folosit de președintele Barroso într-un discurs uh, mai vechi, avem nevoie de o reglementare inteligentă, într-adevăr, și foarte adesea cred că nu reușim să o obținem. Și desigur că trebuie să dezvoltăm mai mult conceptul de risc tolerabil. Cred că așa vom avea ocazia de a examina cu adevărat costurile și beneficiile și să vedem unde ne aflăm. Următorul pas va fi să vedem ce trebuie făcut ca să putem să ajungem la un echilibru mai bun între costuri și beneficii, pentru ca fondurile să nu fie irosite sau folosite prost și uh, controalele să fie făcute corect și să aducă beneficii și un impact adecvat. Iată, dragi colegi, un rezumat al documentului pe care l-am pregătit noi pentru comisie și sperăm că va fi util, va fi un set de principii de bază pentru noua comisie și aștept cu nerăbdare discuția cu dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie, apriamo la discussione. L'onorevole Gressi. Urmează doamna Gresle. Mulțumesc, domnule Bunici. Cred că este una din ultimele dumneavoastră apariții aici, în fața noastră și nu trebuie să repet că regret foarte mult acest uh, lucru pentru că colaborăm foarte bine cu dumneavoastră și ați reușit să ne furnizați niște rapoarte anuale care au fost ușor de înțeles, clare și ne-ați uh, atras atenția asupra problemele cu care se confruntă gestiunea bugetară și vă mulțumesc. Am mai multe întrebări. Ieri am avut o mică dezbatere cu Direcția Generală Politici Regionale. Care este suma, care este, care este totalul erorilor în ceea ce privește sumele plătite în mod uh, inadecvat? Mă refer la fondurile regionale. Înțeleg că există o cifră și o, există o cifră și pentru recuperare. Care este așadar această cifră la plățile neconforme? Și care este suma care a putut fi recuperată în 2008 pentru a avea o idee asupra situației. Mm, Statisticile din 2006 ne sunt bine cunoscute, la fel și cifrele, în funcție de sectoarele și de persoanele cu care am discutat. Și iarăși un lucru important, cum se, poate, cum se pot îmbunătăți aceste cifre. Cu cât mă ocup mai mult de aceste aspecte, cu atât ajung la concluzia că uh, că mm, trebuie să vedem care sunt responsabilii. Poate că și peste cinci ani când vom vorbi despre asta încă nu vom ști uh, ce îmbunătățiri s-au făcut. Însă trebuie să stabilim și un sistem de uh, sancțiune. Mă gândesc la cazul Bulgariei. un sistem care nu arată că există pericole pentru statele membre este un sistem care nu funcționează bine. Uh, în fiecare an uh, sunt direcționate foarte multe fonduri către această țară și mă întreb de ce nu s-a putut rezolva situația. Statele membre chiar nu uh, se gândesc la consecințele acestor uh, situații. În Grecia, la fel. Cred că nu suntem coerenți în politica noastră și aș dori de asemenea să știu ce putem face pentru a rezolva această situație. Am uh observat cu mare interes că ați stabilit o legătură între raportul special și raportul anual. Iată un document foarte interesant și în următorii cinci ani nu mai suntem ă, gata să ne oprim asupra acelorași aspecte. Nu ne putem concentra în mod constant pe aceeași probleme, aceleași probleme care nu rămân, ă, care nu sunt modificate, care nu sunt rezolvate. Domnul Liberațchi. Mulțumesc! Trebuie să vă spun că, ascultând prezentarea dumneavoastră, domnule Bonici, sentimentele mele sunt destul de amestecate, pentru că, pe de o parte, când cineva își părăsește postul, ă, ne gândim că vom ă, afla niște lucruri noi, dar în același timp regretăm plecarea dumneavoastră. Am înțeles bine ne-ați spus să așteptăm cu descărcarea de gestiune până când Comisia prezintă un program adecvat pentru îmbunătățirea sistematică a situației de fapt. Am înțeles bine? Domnul, doamna Ayala. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bonici. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă și a ridicat foarte multe întrebări, întrebări care sunt extrem de ample. Pentru că atunci când ne întrebăm care este valoarea adăugată a politicilor Uniunii, ei bine, eu vă reîntorc această întrebare. Uh, Dumneavoastră spuneți că nu există prea multă valoare adăugată, dar totuși instituțiile noastre lucrează tocmai pentru a vedea cât mai clar care este această valoare adăugată în toate domeniile. De exemplu, încercăm să vedem ce fac statele membre uh, pentru îmbunătățirea situației la frontiere, însă se pare că nimeni nu dorește să se preocupe de acest lucru, pentru că frontierele sunt întotdeauna treaba celuilalt. În orice caz, pe baza experienței dumneavoastră, poate ați putea aprofunda aceste elemente, poate ați putea analiza mai bine valoarea adăugată și uh, mizele esențiale pentru viitor. Domnul Gaier, vreau în primul rând să mă alătur colegilor care v-au mulțumit, domnule profesor Bonici. Uh, îmi pare și mie foarte rău că ne părăsiți și cred că pot să vă spun în numele grupului socialiștilor și democraților că și dacă nu veți mai fi în acest post, uh, vom face totuși apel la sfatul dumneavoastră din când în când. Din punct de vedere personal, eu am așa un muzeu privat de citate uh, la care fac recurs întotdeauna când uh, cineva um, vrea să exprime într-un mod foarte frumos o uh, o chestiune și am uh, acolo, în acest muzeu, și o propoziție a dumneavoastră. Uh, simplificarea este dificilă. Încheind acest punct personal, aș dori să revin la subiectul nostru. Ați spus foarte clar că pentru a reduce rata erorii sunt două modalități de a aborda. Uh, simplificarea ar putea să fie o modalitate, pe de altă parte, creșterea ratei recuperărilor, unde colegii au întrebat deja um, cum se face, nu trebuie să repet întrebarea. Pe mine m-ar interesa foarte mult să ne spuneți în acest uh, cerc al, uh, de discuție acum, care se părea dumneavoastră în privința uh, efectelor. Mulțumesc, dau acum cuvântul profesorului Bonici pentru concluzii. Ah, Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește recuperarea, cât s-a plătit până acum? Ei bine, iată o întrebare complexă, pentru că ce facem noi? analizăm un anumit domeniu, o anumită zonă, vedem care sunt erorile, estimăm impactul financiar și apoi extrapolăm pe întreaga zonă care este supusă analizei. Și acest lucru se face în contextul unui an calendaristic. Știm că problemele însă sunt multianuale și atunci vor exista la un moment dat niște corecții. Este posibil să existe corecții, însă la un moment ulterior. Și tocmai de aceea avem nevoie de informații privind recuperările și Comisia spune pe bună dreptate că programul este multianual, dar informațiile uh, privind multianualitatea și impactul rămân destul de confuze. Dispunem de unele elemente în agricultură cred că avem de la 3 la 500 de milioane, la fel și la coeziune, câteva sute de milioane. Deci ne uităm la conturi, nu am cu mine cifrele, dar cred, cred că pentru 2009 avem o cifră de 900 de milioane pe partea de fonduri de coeziune, pe care le-am auditat, dar această cifră este departe de miliardele despre care auzim. De aceea, cred că trebuie să fim destul de prudenți când vorbim de cifrele mm, care sunt uh, când, mm, vehiculate. Îmi aduc aminte de asemenea că Problema care se pune aici este una de încredere în datele statistice, pentru că uh, suma medie în general este mai mare decât statisticile și pentru a aplica uh, aceste estimări statistice pentru a obține o valoare corectă nu este un lucru chiar atât de înțelept. Cred că subestimăm sumele reale și de aceea Curtea a spus cel puțin 11%. Nu a dat o cifră. Pentru acest an am spus cam 26 de miliarde au fost uh, analizate, auditate. Dar curtea nu a vrut să dea o cifră, pentru că pentru a estima această cifră trebuie să facem un exercițiu separat, iar ce avem aici nu este suficient de detaliat pentru a ne permite acest lucru. Uh, Asta nu înseamnă că nu este corect, dar pentru a obține niște estimări, cred că este nevoie să lucrăm în mod diferit și este mult mai complicat. Mi-ar fi foarte greu să vă spun 2,6 miliarde. Cred că trebuie să luăm în calcul caracterul multianual, recuperările și, nu în cele din urmă, și, uh, și, și nu uh, sumele cele mai mici, ci sumele medii, care probabil că vor fi mai mari. Așa că, dragi colegi, ne publicăm estimările, însă suntem destul de ezitanți să le cuantificăm în euro uh, și pentru asta sunt uh, motive tehnice și nu vreau să um, zăbovesc prea mult cu aceste aspecte tehnice, dar bineînțeles, implicațiile sunt că implicațiile arată că au fost plătite niște sume care nu trebuie plătite. Nu știm cât, nu știm când, pentru că perioadele de închidere pentru că închiderea, perioadele de închidere ale uh, perioadelor anterioare de programare sunt uh, un ghid foarte bun și dar informațiile pe care le obținem cu această ocazie nu sunt atât de clare. De aceea, în diagrama pe care v-am arătat-o, v-am arătat, v-am uh, evidențiat acea presiune care vine din partea recuperărilor, însă nu este suficient pentru a estima nivelul erorilor. V-am spus cel puțin 11%, însă acesta se referă la regiunile unde lucrurile nu funcționează foarte bine. Ceea ce mă duce la punctul ridicat de domnul Liberațchi, dacă mai trebuie să așteptăm. Ei bine, v-am spus acest lucru și data trecută. În acest an s-a făcut o îmbunătățire față de anul trecut și față de anul de dinainte și tot așa. Dacă îmbunătățirea este suficientă, ei bine, putem discuta. Reacția mea este că s-au înregistrat niște schimbări semnificative în rezultate. Și acest lucru este o evoluție pozitivă. Acum, problema este va trebui să continuăm cu alte recuperări și alte aprobări sau va trebui mai degrabă să avem un plan de îmbunătățire a situației pe următorii ani? Dragi colegi, dacă credeți că așteptând până la sfârșitul anului vom găsi o soluție, nu cred că suntem realiști. Soluția este complexă, are multiple fațete și solicită, necesită implicarea statelor membre. Sunt 27 de state membre, poate în curând mai multe. Există o gestiune separată, o gestiune partajată și domenii unde simplificarea este dificilă. Mediul, contextul este dificil. Și l-am întrebat pe comisar de ce nu se pot um, simplifica mai mult regulile în ceea ce privește cercetarea în universități. În țara mea, când eram ministru, aveam un comitet care analiza proiectele de cercetare și care avea competența de a, de a decide în sistemul european. Există un sistem care cred că a fost schimbat între timp, însă în orice caz poți să faci o. să, să, să soliciți niște costuri indirecte. Da, Întrebarea este însă de ce ca cercetător Uh, aș încerc să justific cea mai mare parte din fondurile europene la capitolul de costuri indirecte. Ei bine, pentru că asta mă acoperă pe partea cealaltă, pentru celelalte cheltuieli. Da, dar atunci vin auditorii și văd că există o sumă foarte mare de costuri indirecte. Într-un uh, buget de 10.000 de euro, 7.000 de euro din programul de cercetare sunt costuri indirecte, costuri administrative și atunci mă întreb care este sensul. Uh, s-au înregistrat schimbări destul de mari în fondul social, uh, la criterii, la limite. Uneori se dă mai mult, altor se dă mai puțin, însă comisarul mi-a răspuns, ei bine, dacă propunem asta Consiliului, ni se va răspunde că cercetarea costă o sumă X în uh, țara Y, în altă țară este diferit, sistemele nu sunt comparabile, nu putem utiliza aceleași criterii, într-o parte avem costuri mai mari, în alta costuri mai mici, de aceea simplificarea devine complicată și în loc să încercăm să ajungem la un proces de găsirea unei medii între costurile mai ridicate sau costurile mai scăzute, ni se spune că nu, trebuie să acționăm pe baza pe baza facturilor și a documentelor care ne sunt prezentate al ceea ce duce la nerespectarea regulamentelor și atunci cădem în capcană. Regulamentele există, noi mergem și verificăm și observăm că regulamentele nu sunt respectate este vorba despre fraudă, în majoritatea cazurilor nu, pentru că atunci când avem o suspiciune de fraudă, o transmitem Olafului. Dar situațiile există și le pot duce la exagerări. Pot duce la niște cereri de plată care să fie nepotrivite, să fie nejustificate. Persoanele care lucrează în domeniile acestea, în proiecte, sunt foarte inventive și, până la urmă, nici nu este dificil să găsești modalități de a-ți spori cât mai mult randamentul în ceea ce privește aceste fonduri. Și nici nu vi putem învinovăți. Însă ajungem la o situație în care din cauza uh, acestei lipse de verificare, din cauza acestei lipse a unui mesaj pozitiv, se interpretează ca o pierdere de bani. Da, poate fi o pierdere de bani, pentru că există foarte multe controle care sunt implementate și care nu duc la rezolvarea problemelor. Deci, la nivelul Consiliului, simplificarea devine o problemă destul de complicată, care întârzie propunerile pe care le-am auzit și care ar putea să îmbunătățească situația și rezultatele. Și ajungem la ultimul punct privind rezultatele. Iată de ce sunt importante rapoartele noastre speciale. Acestea trebuie să se axeze pe economicitate, eficacitate, eficiență trebuie să vedem dacă obiectivele au fost uh, îndeplinite și dacă rezultatul a fost produs. Și aici are loc o reorientare în regulamentele financiare unde în loc de a ne axa pe facturi, pe procente ale costurilor care sunt permise, etc., ne concentrăm pe ceea ce dorim să producem, să realizăm avem un mod prin a estima aceste costuri, pentru că oricum este vorba despre o gestiune partajată. Și Uniunea Europeană poate să spună proiectul costă 10 milioane de euro și atunci partea UE trebuie să fie de 6 milioane, sigur cu condiția ca proiectul să fie finalizat, printr-o uh, procedură de licitație adecvată, corectă, deschisă concurenței, ceea ce va aduce o presiune asupra autorităților care să gestioneze uh, proiectul la costurile stabilite. Pentru că câte proiecte costă mai puțin decât sumele, viza, sumele stabilite la început? Poate că am văzut unul sigur în sutele de proiecte cu care m-am confruntat. Avem sute de mii de tranzacții în fiecare an care sunt analizate de curte și foarte rar sau aproape niciodată n-am văzut uh, o subestimare. Este nevoie atunci de o mare schimbare? Nu cred că schimbarea este atât de mare. Cred că este dificilă reanalizarea tuturor regulamentelor noastre, mai ales în ceea ce privește coeziunea. Sigur că există rezistență față de schimbare. Și din cauza cerinței de a avea întâi o propunere din partea Comisiei, apoi o analiză din partea Parlamentului și apoi a Consiliului. Procesul este foarte lung și trebuie făcut în urgență pentru ca, cel puțin în următoarea perioadă de programare, să putem începe dintr-o perspectivă diferită. De aceea spuneam că soluția nu este una simplă și nu poate fi pusă în aplicare numai prin a, apăsarea unui buton. Cred că s-au făcut multe progrese, cred că este este posibil să reanalizăm aceste lucruri. Unul din aspectele care m-a surprins ieri a fost accentul pe fondurile structurale în noua perioadă de programare și credem că există niște reglementări mai bune și sperăm că se va ajunge la rezultate mai bune. Însă nu vă putem spune acest lucru de pe acum, pentru că procedura de plată este una foarte lentă. Însă, ce se întâmplă cu plățile actuale pentru perioada de programare anterioară? S-a făcut ceva pentru a se rezolva lucrurile acolo, pentru că rata de erori în acest an va fi bazată pe perioada anterioară de programare, cel puțin pentru fondurile de coeziune. Și iată, este momentul în care sunt publicate rapoartele anuale și rapoartele de management și nu există suficiente resurse pentru a gestiona toate aspectele complexe ale Uniunii Europene, pentru că avem 500 de uh, programe, 27 de țări, foarte multe regiuni, deci un proces foarte complicat care depășește orice uh, aspecte cu care s-ar confrunta un stat membru și trebuie să susținem Comisia pentru a-și îmbunătăți resursele de gestionare. Și noi ne confruntăm cu dificultăți în a face mai multe teste uh, de exemplu, nu e niciun secret, uh, una din discuțiile constante pe care le-am cu colegii mei se referă la posibilitatea de a împărți coeziunea în două părți. Fondul social și fondul regional. Oare n-ar fi înțelept să împărțim partea de dezvoltare între pilonul 1 și agricultură. Avem un grup responsabil de agricultură care în care lărgește eșantionul care este utilizat și modul în care ne gestionăm cercetarea. Uh, Iată, mai multe elemente și vom vorbi puțin mai târziu despre agenție. Ei bine, există atât de multe agenții încât este o provocare să audităm toate aceste agenții, o auditare în detaliu. Și atunci cerem resurse, eu am cerut resurse suplimentare, pentru că avem totuși mijloace limitate. Și un al doilea domeniu cu care voiam să-mi închei prezentarea, proiectul care privește proiectele pilot. Iată o resursă foarte importantă. Ce facem în acest sens? Avem patru state membre care realizează declarații naționale. Cum le putem utiliza pe acestea? Există o problemă legată de timp, în momentul în care sunt publicate rezultatele, există și o problemă de metodologie și atunci am creat un concept de audit comun și atunci am căzut de acord cu trei state membre, din care două realizează declarații de asigurare și în momentul în care își realizează analizele, să participăm și noi, să primim um, informațiile pentru DAS 2, informații mai detaliate uh, și aceste informații pe care le utilizează pentru declarația națională, informații pe care le utilizează în mod independent față de noi, ne vor ajuta și pe noi să avem informații mai bune, date mai bune, care să ne permită să evaluăm și să utilizăm aceste situații. Iată, o evoluție recentă. Am uh, participat împreună cu instituțiile europene la auditul de performanță, uh, împreună cu instituția națională. îmi cer scuze, însă nu am participat la nicio acțiune legată de DAS și de auditul de conformitate. Este vorba despre un proiect pilot. Avem mai, există mai multe state membre care doresc să participe la proiect. Uh, și pentru că, tocmai pentru că avem resurse limitate, l-am spus să așteptăm puțin pentru a vedea rezultatele din prima etapă și să vedem dacă putem să dezvoltăm mai departe acest concept de împărțire a sarcinilor. Și în acest mod, pe baza expertizei din statele membre și pe baza propriei noastre expertize, în auditul fondurilor europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la punctul 21 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune pentru 2008, performanța, gestiunea financiară și controlul agențiilor. Îi dau cuvântul raportoarei doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să vă prezint pe scurt raportul de inițiativă și apoi să trecem la câteva uh, cele câteva rapoarte privind agențiile. Sunt 25, deci trebuie să le grupăm, căci altfel nu ne vom descurca. Aș spune că sunt trei teme în raportul de inițiativă. În primul rând, problemele transversale comune mai multor agenții. Primul punct, amânarea și anularea creditelor operaționale. Acest lucru se regăsește constant la mai multe agenții și uh, dovedește slăbiciunea în uh, planificarea resurselor, ceea ce trebuie ameliorat. În acest context, remarc că anumite agenții au probleme în gestionarea bugetului, ceea ce trebuie să fie uh, înțeles de Parlament ca autoritate bugetară, pentru că deputații au o influență directă în această chestiune prin votarea bugetului. Este vorba de Centrul European de uh, Control al Bolilor și Prevenire a Bolilor, de Agenția Europeană a Medicamentelor Agenția Europeană pentru Gestiunea și Cooperarea Internațională la Frontiere, Frontex, Agenția Europeană pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă, Fundația Europeană pentru Ameliorarea Condițiilor de Muncă și de Viață și Eurojust. Apoi, problemele în acordarea contractelor de achiziții publice. Este o problemă recurentă la cele mai vechi agenții. Comisia Europeană trebuie să ofere toate informațiile necesare pentru a susține agențiile și agențiile trebuie să țină cont de recomandările în acest domeniu. Este vorba de CEPOL, de Agenția Europeană a Medicamentelor, Agenția Europeană pentru Siguranța Rețelelor Informatice, Agenția Feroviară Europeană și Eurofund. Apoi, chestiunea resurselor umane este îngrijorătoare, dată fiind calitatea recrutării de care depinde calitatea muncii unei agenții și de aceea recrutarea trebuie făcută cu mare grijă. Din păcate, Curtea de Conturi are foarte multe uh, critici, arătând deficiențe de planificare și de punere în aplicare a procedurilor de recrutare a personalului. Nu este acceptabil ca angajați temporari să se afle în posturi cheie ale agențiilor, mai ales la serviciile financiare, și să existe dubii privind transparența procedurilor de selecție. Apoi, în legătură cu sediul, foarte multe agenții nu au semnat un acord privind uh, sediul cu țara gazdă, ceea ce dezavantajează agențiile. În al doilea rând, recomandări privind sistemul agențiilor. Auditul intern, auditul intern al Comisiei are uh, obiectivul de a consilia agențiile pentru a uh, rezolva problemele menționate precedent. Îmi pare rău, dar uh, v-aș ruga să faceți liniște în sală pentru că mi-e foarte greu să vorbesc așa. Trebuie neapărat ca aceste recomandări să fie luate în serios și să nu fie ignorate parțial de directorii de agenție și apoi de consiliile de administrare. În fiecare raport de descărcare am inclus un alineat privind auditul intern. Vreau să menționez uh, datele furnizate de agenții privind tipul, modul și uh, cantitatea de informații furnizate de IAS. Astfel se pot include acestea în auditul intern. Procedura disciplinară. Eu aș dori să se concretizeze ideea unui Consiliu de Disciplină comun, care să fie mai adecvat la transmiterea uh, după anchetarea de către OLAF a dosarelor la autoritățile naționale. Propun să fuzioneze cu Consiliul de Disciplină și să fie incluși uh, funcționarii care au vechimea necesară pentru a face parte din acest Consiliu. Rolul directorului agenției este cheie pentru că asigură relația cu Comisia și bună organizare internă. De aceea, dacă dorim progrese semnificative ale agențiilor în domeniile ce vizează comisia noastră, trebuie să ne gândim la calitățile și la competențele necesare pentru a exercita această funcție, mai ales în ceea ce privește cultura administrativă și financiară, și asta înainte de recrutarea directorului. Rolul comisiei, chiar dacă este independentă, agenția are o uh, tutelă de efectuată de către direcția generală respectivă asistența administrativă nu este omogenă, diferă de la o direcție generală la alta și de aceea trebuie reafirmată, mai ales pentru agențiile mici. Dialogul interinstituțional privind cadrul comun pentru agenții. Mai multe dintre aceste teme sunt tratate de grupul de lucru interinstituțional referitor la agenții. Acest demers și concluziile sale sunt foarte importante. De aceea, instituțiile europene ar fi trebuit, după părerea mea, să aștepte uh, sfârșitul lucrărilor înainte de a propune crearea de noi agenții sau revizuiri ale celor vechi. De aceea uh, regret decizia Comisiei din 1 februarie care prevede crearea unei agenții specifice pentru aplicarea legislației europene privind deșeurile. Uh, motivele de a exista ale agențiilor. Mie mi se pare că foarte multe agenții se suprapun și de aceea este legitim să ne așteptăm la o apropiere, chiar o fuzionare a anumitor agenții. Mai mult trebuie să ne gândim la dimensiunile agențiilor pentru a evalua echilibrul dintre numărul de angajați și eficiența așteptată în cadrul uh, regulamentului financiar european. Și tot aici se pune și întrebarea dimensiunii consiliilor de administrație ale agențiilor care includ câte un reprezentant din fiecare stat membru, un număr foarte mare care implică costuri fixe foarte importante pentru micile agenții, de exemplu Consiliul European de Poliție și Agenția Europeană pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă, care are mai mulți membri în Consiliul Administrației decât angajați. Pentru o mai mare eficiență a punerii în aplicare a regulamentului bugetar și financiar, cred că ar trebui să se evalueze de că, să aibă comisia o pondere mai mare în Consiliul de Administrație al agențiilor, reprezentând o minoritate de blocaj. În al treilea rând, performanța. În ceea ce privește performanța, cred că aceasta ar trebui să fie evaluată de către Parlament în procesul de descărcare. Și în acest scop, Parlamentul trebuie să primească mai multe informații uh, pentru a-și putea forma o opinie. Pe viitor, agențiile ar trebui să comunice Parlamentului un tabel comparativ al realizărilor lor pe 2 ani. De aceea invit agențiile să-și elaboreze programele de lucru plurianuale în strânsă legătură cu strategiile comunitare, cu obiectivul de a avea un ansamblu mai coerent. Exemple de bune practici trebuie să fie subliniate pentru a inspira și alte agenții și eu vreau să menționez trei exemple. pe care le-am inclus în raport. Am să trec acum la CEPOL, de când s-a schimbat statutul Colegiului European, care a devenit agenție la 1 ianuarie 2006, Curtea de conturi pentru exercițiile bugetare 2006, 2007 și 2008 a emis rezerve, relativ, re, rezerve privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor subiacente. Auditul efectuat de IAS și de Curtea de Conturi în 2006 arată nereguli recurente, deficiente, deficiențe ce vizează acordarea contractelor de achiziții publice, nerespectarea regulilor privind organizarea cursurilor, resursele umane, fiabilitatea conturilor, cu probleme de, uh, legate de transpunerea sistemelor contabile. Aceste constatări și răspunsurile nesatisfăcătoare și rezoluțiile mult prea aleatorii și generale ale foștilor directori ai CEPOL, în răspunsul la întrebările mele și ale curții de conturi, mă determină să vă uh, propun amânarea acordării descărcării. Domnul Banfi este noul uh, director al CEPOL din 16 februarie și cred că trebuie să dăm CEPOL ocazia de a redresa situația această amânare a descărcării până la votul Parlamentului din octombrie și evaluarea măsurilor luate de agenție a fost aprobată de majoritatea grupurilor politice. În proiectul de raport, Parlamentul cere Consiliului de Administrație al CEPOL să adopte rapid planul de acțiune destinat răspunsului la obiectivele fixate în anexa la rezoluție. Planul de acțiune trebuie să fie instituit de directorul CEPOL la 30 iunie 2010 și include mai multe teme, fiecare cu uh, unul sau mai multe obiective împărțite în acțiuni. Și cer Serviciului de Audit Intern al Comisiei și Direcției Generale Tutelare să aducă sprijinul necesar acestei agenții și aș dori să ne transmită Curtea de Conturi un aviz privind punerea în aplicare a acestui plan de acțiune în termen cât mai scurt. În ceea ce privește Frontex, problemele sunt aici foarte interesante pentru Parlament ca autoritate bugetară. Pentru Frontex, Curtea remarcă un număr foarte mare de amânări sau anulări agenția nu reușește să-și utilizeze bugetul care este prea mare și bugetul crește, iar amânările uh, duc ca bugetul să crească oricum pentru anul următor. Și în acest sens vreau să insist asupra bunei cooperări dintre agenție și statele membre, care influențează direct executarea bugetului în funcție de gradul lor de participare. Apoi, pentru Frontex și pentru CEPOL, îmi pare foarte rău că lista membrilor din Consiliul de Administrație nu este publicată pe pagina de internet. Probabil că acest lucru ar trebui să fie făcut din motive de transparență care trebuie promovate în toate organismele Uniunii Europene. Am să trec acum câteva în revistă câteva aspecte specifice legate de agenții și de întreprinderile comune. Am vorbit deja de dificultățile comune mai multor agenții. Galileo. Curtea și-a anunțat declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și regularitatea operațiunilor subiacente. Opțiunea agenției de a-și prezenta rezultatele activităților fără să țină cont de faptul că gestiunea programelor Galileo și NOSOS este suspendată este contestată de curte. Se pare totuși că agenția a fost uh, lăsată în dubiu în timp de mai multe săptămâni în legătură cu continuarea mai multor programe ale sale. Avizul privind Galileo analizează gestiunea acestui apel și face recomandări Comisiei Europene. Centrul European de Traduceri și anul acesta trebuie să discutăm despre conflictul dintre centru și comisie în privința contribuției angajatorului la regimul de pensii ale personalului. Acest conflict, care durează de mult timp, trebuie să fie neapărat rezolvat. Fie și pentru motivul că acest conflict costă mai multe milioane. În legătură cu Eurojust, vreau să vă exprim rezervele colegilor de la LIBE în legătură cu rezultatele și eficiența Eurojust. Eurojust nu are indicator de performanță și remarc un deficit al măsurării satisfacției utilizatorilor, și în legătură cu coordonarea bugetului cu programul de lucru. Și mai mult, constat cu îngrijorare că niciuna din cele 26 de eh, recomandări ale Serviciului de Audit Intern nu a fost pe deplin pusă în aplicare. În ceea ce privește întreprinderile comune și SESAR, bugetul definitiv adoptat în aprilie 2008 de Consiliul de Administrație a fost deosebit de nerealist, după cum arată slaba rată de executare a creditelor. Această întreprindere trebuie să elaboreze o politică contabilă. Curtea de conturi ar trebui să prezinte un aviz privind regulamentul financiar al întreprinderii comune și este absolut necesar ca acest regulament financiar să corespundă cu regulamentul financiar cadru privind organismele comunitare. Întreprinderea trebuie să uh, își creeze rapid un sistem de audit intern în conformitate cu normele internaționale. Și ultima întreprindere, ITER, vă rog să vă uitați la avizul curții privind uh, funcționarea întreprinderilor comune și la recomandările făcute care trebuie urmate. Curtea a constatat că regulamentul financiar ITER este bazat în esență pe principiile regulamentului financiar general deși anumite puncte specifice necesită modificări. Privind excepțiile de la principiul bugetar, plata întârziată a cotizațiilor membrilor, condițiile de acordare a subvențiilor și dispozițiile de tranziție. Și doresc să vă atrag atenția în special asupra rolului Serviciului de Audit Intern al Comisiei pentru ITER. Serviciile Comisiei, comisiei exercită aceleași competențe ca cele atribuite conform regulamentului financiar cadru. Regulamentul financiar ITER nu menționează competențele auditorului intern al Comisiei în privința auditării întreprinderii comune, iar conform curții, niciun fel de circunstanță specifică nu poate justifica această excep excepție. Și în încheiere vreau să felicit trei agenții, EFSA, care a coordonat foarte bine agențiile, Agenția pentru Produse Chimice și Agenția pentru Mediu și vă mulțumesc! Grazie, onorevole Matias. Mulțumesc! Dacă am înțeles bine, ați vorbit despre toate subiectele, de la 25 la 46. Foarte bine, am să dau cuvântul colegului Ehrenhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep și eu de unde a terminat doamna Gresle mai devreme, și anume inconsecvența. Uh, lipsește precizia uh, în uh, toate aceste cifre și noi uh, suntem eurodeputați europeni și ne plângem atât de des cât de slăbită este um, poziția Parlamentului European când este vorba de corectarea acestor uh, greșeli, dar problema este că trebuie să ne asumăm și noi responsabilitatea noastră în ceea ce privește poziția noastră care nu este foarte puternică. Uh, există foarte clar uh, o inconsecvență a deciziilor pe care le-am luat și noi. Prin urmare, și noi suntem răspunzători de situație. Doresc să spun că pentru mine acest raport este o dovadă a, a um, faptului că nu am fost suficient de exacti până acum și că trebuie să facem eforturi în acest sens pentru a controla lucrurile mult mai bine. Există niște propuneri care ar trebui uh, incluse în aceste domenii și ar trebui să hotărâm, de exemplu, ce agenții trebuie închise. Uh, pentru că există unele care au încălcat principiul subsidiarității în domeniul lor de activitate. Ar trebui să vedem uh, dacă vrem să uh, unim unele dintre agenții și care anume dintre acestea, pentru că nu trebuie să existe nici uh, suprapuneri de uh, sarcini. De asemenea, ar trebui să vedem exact uh, cât, câți membri ar trebui să aibă în administrație aceste agenții uh, Uh, pentru ca lucrurile să fie bine controlate, să știm exact cum se iau deciziile în aceste agenții și, nu în ultimul rând, ar trebui să vedem și um, dacă nu cumva ar trebui să oprim acest proces de creare a unor noi agenții, pentru că deja avem mult prea multe. Mulțumesc! Grazie. Do la parola. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul membrului Curții de Conturi dacă dorește să vorbească. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nimic de adăugat. Am să uh, urmez cerința parlament, solicitarea Parlamentului cu privire la cele două avize, un audit, de, uh, un audit suplimentar și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare. Mulțumesc că a solicitat cuvântul domnul Stavrakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut raportul doamnei Mathieu, să-i mulțumesc pentru munca extraordinară. Raportul dânsei conține toate chestiunile orizontale relevante care trebuie să fie abordate în uh, îmbunătățirea performanței uh, gestiunii financiare a Uniunii Europene. Sunt de acord că trebuie să acordăm mai multă atenție performanței agențiilor, susțin ideea uh, ca agențiile să trebuiască să elaboreze programe de lucru multianuale în conformitate cu strategia europeană multianuală. O altă chestiune care a fost subliniată foarte corect în raport este punctul slab pe care Curtea de Conturi l-a detectat în ceea ce privește procedurile de achiziții publice. Este foarte important ca aceste agenții, mai ales cele menționate în raportul Curții de Conturi, să abordeze rapid aceste probleme și să prezinte niște soluții viabile. De asemenea, situația volumului mare de reportări și de anulări de credite este o problemă care trebuie să fie abordată și documentul uh, oferă propuneri în direcția bună. Și nu în ultimul rând sunt de acord uh, și cu faptul că Comisia trebuie să-și asume responsabilitatea pe care o are și să furnizeze toată administ- uh, asistența administrativă necesară agențiilor. În ceea ce privește Colegiul European de Poliție, doamna Matiu și uh, ceilalți uh, colegi, raportori în umbră, au știut poziția mea inițială cu privire la CEPOL, care era una diferită de a dânșilor. În primul rând, Curtea a acordat descărcarea, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune pentru 2007 CEPOL. În al doilea rând, Curtea a oferit uh, un aviz uh, cu rezerve pentru 2000, în 2008 pentru situația din 2007 și s-au constatat niște îmbunătățiri uh, de atunci, dar există și unele chestiuni care trebuie încă să fie corectate. Uh, opinia mea a fost aceea de a acorda descărcarea de gestiune, însă de a menționa problemele existente. Însă, în discuțiile cu uh, colegii raportori din umbră, s-a cristalizat o majoritate clară pentru a amâna descărcarea de gestiune și eu m-am alăturat acestei decizii. Sper că noua conducere a CEPOL uh, va uh, profita de ocazie și va rezolva problemele menționate în raportul Curții de Conturi. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă doriți să luați încă o dată cuvântul, doamnă Mathieu? Dacă nu, atunci următoarea noastră reuniune are loc pe 15 martie, luăm o pauză de 10 minute și la 5 și jumătate începem reuniunea coordonatorilor pentru a continua discuțiile începute în această dimineață.